Dear colleagues, we resume our... Dragi colegi, ne reluăm lucrările. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi și anume schimb de opinii cu domnul Ian Cohort, ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Cehe, președinte în exercițiu al Consiliului, care ne va informa cu privire la rezultatele Consiliului de Afaceri Generale desfășurat în 23-24 februarie. Bun venit încă o dată, nu e prima dată când veniți la noi la comisie. Sigur că suntem foarte curioși în legătură cu concluziile Consiliului, mai ales în legătură cu o situație ce am dezbătut-o azi dimineață și anume Balcanii Occidentali. Am avut un raport excelent al colegei Ana Ibrisagici. Sigur că am dorit să știm dacă numirea noului reprezentant este prevăzută, care este situația cu Bosnia, cu Serbia, cum stăm cu acordul cu Muntenegru, care sunt perspectivele de aderare ale Kosovoului și cât a progresat misiunea EULEX. Sigur că ne interesează și pregătirile pentru Consiliul de primăvară ce se va desfășura sub președinția dumneavoastră. Am înțeles că aceste pregătiri sunt în curs și uh, cu siguranță că parteneriatul estic, care este unul din principalele puncte ale, ale programului președinției dumneavoastră, trebuie să fi fost menționat și el la Consiliu. Ne veți spune cum se va lega de sinergia Mării Negre mai este și pachetul schimbărilor climatice și așa mai departe. Domnule președinte în exercițiu, aveți cuvântul după care va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnelor și domnilor, bună ziua, mă bucur să fiu uh, aici la comisia dumneavoastră într-o sală din noua clădire a Parlamentului European. Când am fost ultima dată, am fost nevoit să schimbăm două săli și să sfârșim într-o a treia, deci mi-ați făcut un adevărat tur al Parlamentului. Mă bucur să vin uh, aici și să vă prezint concluziile Consiliului Afaceri Generale. Și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și întrebările. În primul rând, am să menționez uh, chestiunile cele mai importante pe plan orizontal ale Consiliului de Afaceri Generale, și anume pregătirea ordinii de zi pentru Consiliul European din martie. Au fost trei puncte principale, o dezbatere legată nu de fond, ci de structura ordinii de zi, și, și s-a prevăzut în primul rând discutarea situației economice și financiare, apoi energia și schimbări climatice, 3. Relații externe și 4. Tratatul de la Lisabona. Cel de-al doilea punct uh, de al uh, întâlnirii noastre a fost unul foarte important și anume planul de redresare economică, proiectele legate de acesta și finanțarea mai ales. Puteți uh, citi rezultatele și concluziile. Dezbaterea a fost uh, îndelungată în legătură cu aceste proiecte și mai ales în legătură cu finanțarea. Va trebui ca președinția să facă niște eforturi suplimentare pentru a aduce la bun sfârșit toate aceste proiecte. S-au uh, prezentat mai multe soluții Și încă mai rămân câteva întrebări deschise legate de finanțare, însă sperăm că în martie să reușim la, până la Consiliul European să ne încheiem lucrările. Am discutat pe scurt ordinea de zi pentru 1 martie, anume pentru summit, după cum vă spuneam, care va uh, trata aceleași chestiuni în mod mai formal și va găsi un uh, teren comun pentru unitatea statelor membre și va prevedea măsurile necesare în legătură cu aceste aspecte. Și sigur că ele vor fi reflectate în concluziile summitului european. În uh, ceea ce privește formatul afaceri externe, știți că Uniunea Europeană a aprobat concluziile privind Sri Lanka, s-a cerut încetarea imediată a ostilităților pentru a se uh, oferi accesul neîngrădit al uh, ajutoarelor umanitare. Evoluțiile din ultimele săptămâni sunt condamnate puternic. Am avut o misiune la Colombo în 20 martie. Atentatele de acolo au avut mulți morți și răniți. De asemenea, am făcut referire la situația din Irak și la alegerile de acolo și am exprimat sprijinul Uniunii Europene la procesul de stabilizare și democratizare al Irakului. S-a dezvătut și situația din Afganistan și s-a decis că acum este momentul cel mai oportun pentru a spori ajutorul european pentru poporul și guvernul din Afganistan. Procesul de revizuire al contribuției Uniunii Europene în Afganistan trebuie să se concentreze și pe perspectivele de termen mediu și pe cele de termen lung. Multe provocări, dar și șanse se oferă Afganistanului în următoarele 18-20 de luni, mai ales pe plan politic și în legătură cu legitimitatea următorului guvern. Ministrii au subliniat faptul că Uniunea Europeană are de jucat un rol important în finanțarea alegerilor și în desfășurarea unei misiuni foarte uh, serioase de observare a alegerilor în întreaga țară. Uniunea Europeană trebuie să uh, se coordoneze cu misiunea ONU în privința acțiunilor din Afganistan. Ministrii și-au repetat angajamentul pentru extinderea misiunii EUPOL în cadrul noii strategii a Uniunii Europene. Au subliniat importanța de a spori această forță și de a o coordona cu ceilalți actori internaționali. Aceasta este o misiune cheie pentru siguranța din Afganistan și în afară de EUPOL trebuie să se identifice și alte domenii posibile de activitate pentru Uniunea Europeană. Comisia Europeană, cu competențele sale extinse, va juca un rol foarte important în uh, asigurarea instituirii statului de drept și a bunei guvernanțe. De asemenea, este foarte important contextul regional extins și ajutorul statelor vecine și al altor părți interesate de Afganistan. Regiunea trebuie să trateze mai bine unele dintre probleme, mai ales în domeniul contraterorismului și al uh, combaterii traficului de droguri. Împreună cu Statele Unite va trebui să găsim căi de a asigura o abordare comună pentru a pune în, în practică soluțiile ce vor contribui la construirea unui Afganistan mai sigur și mai stabil. Am discutat despre pregătirea conferinței internaționale privind reconstrucția Gaza ce se va desfășura la Sharm el Sheikh pe 2 martie. S-a vorbit despre sprijinul Egiptului în eforturile de mediere, de necesitatea de a uh, trimite ajutor internațional în autorității palestiniene și prin mijloace internaționale și necesitatea de a redresa situația celor din fâșia Gaza. În legătură, de, în legătură cu parteneriatul estic, care a fost discutat la prânz, subiectul fiind pentru prima dată pe ordinea de zi a Consiliului, Ministrii au avut obiectivul de a confirma importanța strategică a acestui program. Există un consens și anume acest parteneriat este considerat unul viabil, acordurile de asociere trebuie să fie incluse, să trebuie să se creeze platforme comune pentru, pentru garantarea intereselor mutuale. Miniștrii au discutat, printre altele, nivelul de complementaritate cu inițiativele regionale complementare, cum ar fi sinergia la Marea Neagră, problemele legate de migrație, de vize și alte surse de finanțare. Următoarea etapă va fi uh, reprezentată de redactarea concluziilor Consiliului European și trebuie să vă amintesc că avem un angajament uh, foarte puternic politic de la ultimul Consiliu pentru a continua cu parteneriatul estic. În privința Balcanilor Occidentali, s-a discutat despre numirea noului înalt reprezentant și uh, o posibilă transformare a acestei funcții. Am discutat de asemenea despre cum să tratăm cererea Muntenegrului de aderare la Uniunea Europeană. S-a ajuns la un consens și se va mai discuta în săptămânile următoare. De asemenea, s-a uh, hotărât că Uniunea Europeană trebuie să demareze acordul intermediar cu Serbia, și s-a discutat și despre situația din Kosovo. Aș dori să mă opresc acum și să dați cuvântul celorlalți care îmi vor adresa întrebări, ca să putem avea o discuție, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, Vreau să vă spun că am uh, luat notă de faptul că parteneriatul estic, unul din punctele centrale ale uh, președinției dumneavoastră, a fost discutat pe baza documentului Comisiei, după cum știți, și pe baza unui raport al Comisiei noastre, după cum probabil nu știți. Și aș vrea să știu dacă ne puteți pune la dispoziție toate documentele. Vom începe cu doamna Ibrisagici. Dziękuję bardzo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumim că ați venit printre noi. Din păcate, E o problemă tehnică, vă rugăm să ne scuzați, oratoarea va relua. Ați vorbit despre prioritățile președinției dumneavoastră. Știu că unul din punctele de pe ordinea de zi a fost cererea Muntenegrului de a adera la Uniunea Europeană și din câte am aflat eu, reacțiile nu erau tocmai pozitive. Aș vrea să știu uh, concret ce s-a întâmplat, dacă ne poate spune domnul ministru. Și în calitate de președinte în exercițiu, ce credeți dumneavoastră? Care este perspectiva de aderare a Muntenegrului? Ce mai are de făcut această țară înainte de a-și reprezenta această candidatură și ca să poată să primească un răspuns pozitiv? Domnule ministru, domnul Privetici, domnule ministru, în urmă cu un an, Kosovo a devenit independent. Ori, chiar și acum, mai multe țări membre nu au recunoscut independența Kosovo, deci vreau să știu ce crede președinția Consiliului despre acest lucru și care sunt concluziile pe care le-ați tras învățămintele acum că s-a venit un an de când Kosovo a devenit independent. Mulțumesc, domnul Vevischi. Mulțumesc, am să vorbesc în poloneză. Mulțumesc. Bine ați venit, domnule ministru. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Mai întâi, în ce privește energia. Consider că catastrofele pe care le-am văzut că s-au întâmplat în altă parte, ar putea foarte bine să se întâmple și aici. Și ați văzut că a trebuit ca Ungaria să ajute Serbia și apreciem uh, uh, solidaritatea de care această țară a dat dovadă, dar uh, ce vom face pe viitor? Ar fi bine să ne putem apăra de asemenea evenimente neprevăzute. Și atunci când ne gândim la viitor, numai dacă avem adevărate strategii de prevenire, putem să ne apărăm de consecințele neplăcute ale unor asemenea evenimente. De ce Uniunea Europeană nu a ajutat mai mult Ucraina? O va face pe viitor. Atunci când citim în ziare că acum discută despre lucruri care vor avea un impact mare asupra rolului lor de, uh, statutului lor de țară de tranzit pentru gazul natural, nu înțeleg de ce nu suntem implicați mai mult ca să nu pierdem bani pe viitor. Mulțumesc. Da, danke. Opět zdravím české předsednictví. Domnul Horacek. Și eu doresc să urez bun venit uh, președintelui în exercițiu și acum am să vorbesc în limba germană. Mulțumesc! Ieri am fost împreună cu delegația parlamentară pentru relațiile cu Croația în Zagreb și ne-am întâlnit cu președintele Mesic și cu deputați. Și ce ni s-a spus la fața locului este că există această problemă între Croația și Slovenia o dispută frontalieră. Ceea ce poate că nu a fost luat suficient în serios până acum. E vorba de un conflict de mai mari dimensiuni decât am crezut noi. Deci vreau să știu ce crede președinția Consiliului despre acest lucru. Și acum, dacă ne gândim la viitorul summit Uniunea Europeană-Rusia, va avea loc în luna martie, ceea ce înseamnă că numai peste câteva zile. Și am tot urmărit îndeaproape situația drepturilor omului din Rusia. E de ajuns să ne gândim la cazurile Kodorkovski, Lebedev sau ultimii ziariști uciși și poate că președinția cehă ne poate ajuta în acest sens pentru a atrage atenția Rusiei. Iată prima rundă de întrebări. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să continu în limba cehă. Văd că este o limbă foarte bine cunoscută în clădirea Parlamentului. týkající se nebo požadavku týkajícího se toho papíru nevidím. În ceea ce privește documentul pe care mi l-ați cerut, nu este nicio problemă. Este un document neoficial al președinției. Și uh, sigur că vi-l putem pune la dispoziție fără niciun fel de problemă. În privința raportului de progres, acela este un document confidențial. Însă, sigur că dacă statutul I se va schimba și nu va mai fi confidențial, vi-l vom pune și pe acesta la dispoziție. Nu avem nimic de ascuns în fața Comisiei AFET. În privința Muntenegrului, am, uh, v-am spus că a fost o dezbatere la uh, masa de prânz, nu am participat la ea, din păcate, însă, din câte am înțeles, după cum am citit în materiale, este clar că la ora actuală nu există un consens cu privire la procedura care ar putea să uh, ceară comisiei să prezinte un aviz în 12, 16, 18 luni. La ora actuală, Muntenegru în sine nu este o problemă. Întrebarea este cum trebuie să percepem situația într-un context mai larg. La ora actuală sunt unele state care nu, nu consideră că este o problemă pur de natură tehnică. Aceasta este abordarea președinției și a majorității statelor membre. Noi privim această problemă într-un context mai larg, european. Fără îndoială, consensul cu privire la extindere în sine, inclusiv în regiunea Balcanilor Occidentali, ne arată că nu există o poziție clară și trebuie să nu pierdem din vedere acest lucru și să readucem uh, în chestiune problema, să o discutăm cu partenerii individuali și apoi să o uh, reluăm la întâlnirea GAERC din martie. Ce face Consiliul în legătură cu Kosovo? Știu că, știu că unele state membre ale Uniunii Europene au anunțat că nu vor recunoaște Kosovo oficial. Aceasta fiind o decizie de nivel național, Consiliul sau președinția nu pot face presiuni asupra nimănui. Alegerea aparține statelor membre. Aspectul esențial, acolo unde există și consens, este uh, cel legat de competențele și activitățile EULEX și sigur și perspectiva europeană a Kosovo și a altor state din Balcanii Occidentali. Ceea ce înseamnă că ă, la prima aniversare a Kosovo sunt 57 de state din lumea întreagă care le recunosc. Este vorba de o realitate. Și pentru noi ă, contează la Consiliu perspectivele ce se deschid acestor state. Și în legătură cu aceste perspective, statele membre sunt de acord. În privința energiei, planul european de redresare și proiectele existente care au fost înaintate Comisiei pentru a doua oară în format revizuit, reflectă cu toate experiența uh, statelor membre ale Uniunii Europene din timpul recentei crize a gazului ceea ce înseamnă că e vorba de uh, proiecte legate de interconectivitatea dintre Bulgaria, Ungaria, Slovacia și alte state. Și după cum am spus la început, la ora actuală nu există un consens în legătură cu aceste proiecte. Trebuie să găsim un echilibru geografic și să hotărâm cum vom finanța proiectele. Însă, cu siguranță, este un obiectiv pe termen lung, uh, să, uh, să ajungem la siguranță energetică pentru gaz și pentru alte surse de energie. Dacă se va repeta această situație, nu știu, este doar o speculație, nu am dezbătut aceasta la Consiliu, dar nu cred că multe s-au schimbat din ianuarie și până acum și dacă o astfel de situație va reapărea, totul se va repeta, însă Uniunea Europeană va fi uh, implicată activ într-un forum ce încearcă să atragă investiții. Investitorii ar putea aduce bani pentru aceste sisteme de tranziție care trec prin Ucraina. Așadar, ener siguranța energetică și siguranța energetică a Ucrainei este menținută și chiar sporită. Evident că problemele economice ale Ucrainei și ale Europei de Est se manifestă în fiecare zi și le putem vedea peste tot în presa din Europa. Însă, președinția consideră că sunt și multe exagerări. Situația nu este, de fapt, atât de dramatică. Însă, unele state cu siguranță că au probleme și acestea vor fi dezbătute pe 1 martie și apoi la Consiliul European. În ceea ce privește activitățile președinției cehe, și uh, disputa dintre Slovenia și Croația, Acum președinția încearcă să, pă, să păstreze discreția și să uh, faciliteze rezolvarea acestei probleme bilaterale. Noi știm că ar dori și Comisia să se implice și încercăm să creăm un uh, spațiu de uh, care să promoveze găsirea unui, uh, unei soluții într-un mod satisfăcător pentru ambele state implicate. Așa, în așa fel încât uh, negocierile de aderare cu Croația să continue la viteză maximă. Așadar, nu este o activitate specifică, unică a președinției cehe, este doar ceva ce se întâmplă la fața locului prin negocieri. În privința drepturilor omului și a summitului cu Rusia, președinția cehă poate să vă promită că această chestiune va fi pe ordinea de zi și va fi discutată. Thank you. The... Mulțumesc. Începe a doua rundă de întrebări mai întâi eu. Javier Solana va dat, bineînțeles, detalii despre vizita sa la Minsk și aș dori să ne spuneți și nouă ce s-a întâmplat acolo, apoi domnul Kirilov are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. S-a menționat în mai multe rânduri acest lucru când domnul ministru a răspuns deja colegilor mei, dar eu sunt derutat de faptul că nu se discută mai în profunzime despre criza economică mondială. Tot menționăm planul de redresare, dar nu numai cu acest lucru putem să rezolvăm consecințele crizei. Și chiar și cu planul, deocamdată nimic nu a fost finalizat, dacă am înțeles eu bine. Și sunt uh, cât se poate de îngrijorat de această situație care s-a generalizat, care afectează toate țările, nu numai țările membre. Așa cum știți, sistemul bancar din țările este europene este constituit din bănci care aparțin unor bănci străine. Și acest lucru are o influență destul de nocivă asupra activității economice. S-a neglijat, de fapt, situația din aceste țări și întregul climat politico-economic este influențat. S-au evocat situații de protecționism în unele țări și eu tare aș vrea să știu, domnule ministru, dacă ați discutat despre asta sau, în tot cazul, dacă nu s-a regăsit pe ordinea de zi a întâlnirii de ieri și de astăzi, când veți discuta mai în detaliu despre ce se întâmplă concret în statele membre. Vă mulțumesc. Domnul Mold. Am două întrebări, domnule ministru. Mai întâi, în cadrul conferinței despre reconstrucția fâșiei Gaza, despre ce cifre se discută? Care va fi contribuția din fondurile comunitare? Ce sume vor putea fi deblocate care să reprezinte ajutorul acordat de Uniunea Europeană? și care vor fi procentele. Vă rog să ne dați cifre și dacă ele există deja, vă rog să ne spuneți uh, în ce măsură ele sunt importante sau nu față de ce dau ceilalți donatori din comunitatea internațională. O altă întrebare. Azi dimineață am discutat despre relațiile transatlantice și aș vrea să știu dacă președinția cehă, pentru că știu că v-ați întâlnit cu doamna Clinton în urmă cu două sau trei săptămâni, dar vreau să știu dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, relațiile noastre cu Statele Unite ale Americii s-ar putea consolida, s-ar putea întări. Apoi, președintele Obama este așteptat în Europa în luna aprilie. Vine cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a NATO. Și aș vrea să știu, va exista o reuniune extraordinară cu membrii Consiliului? Așa cum a existat o reuniune în 2005 cu președintele Bush și vreau să știu dacă președintele Obama ar putea să vină la Parlamentul European sobre este punct, sobre esta vizită. Ce crede Consiliul despre această vizită? Vă mulțumesc. Domnule Nazare. Domnul Nazare. I'm impressed, I have to say. <laughs> well... <clears throat> Sunt impresionat. Am câteva întrebări. Prima se referă la reducerea finanțării proiectului Nabucco de la 250 la 200 de milioane care s-a făcut la trei săptămâni după ce Comisia a propus accelerarea implementării acestui uh, proiect. Mă întreb dacă asta nu s-ar interpreta ca o lipsă de coerență în politica energetică a Uniunii Europene și mă întreb dacă nu pune într-o lumină negativă acest proiect. Ar vrea de asemenea să vă întreb dacă angajamentul inițial privind proiectul Nabucco este încă în vigoare în acest nou context când uh, finanțarea s-a redus cu 50 de milioane. Ați vorbit de asemenea despre un forum al investitorilor care ar urma să financeze proiectele de energie. Mă întreb dacă nu transmitem un semnal negativ și investitorilor prin această decizie menționată. Acum, în ceea ce privește proiectele energetice prezentate, ați putea să faceți o evaluare, să ne spuneți câte dintre aceste proiecte au constituit obiectul unui studiu de fezabilitate, care este starea actuală a acestor proiecte, sunt gata să fie implementate sau nu Există diferențe de la țară la țară și cum gestionați situația. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Nazare. Uh, that's the second round, minister. Yes, the floor. Cea de-a doua rundă. Aveți uh, cuvântul. Pane předsedo, a první bych se vrátil k té, té vaší otázce. Voi reveni la întrebarea dumneavoastră. Belarusul nu a fost discutat la GAEC. Am menționat asta doar în contextul negocierilor privind parteneriatul răsăritean. După cum știți, acestea sunt uh, niște dezbateri uh, în curs. Deci uh, nu știm dacă Belarusul va fi prezent sau nu la summitul inițial. După cum am spus deja, la ultima noastră reuniune, după reuniunea Troica cu ministrul de externe din Belarus, Consiliul va reveni la suspendarea sancțiunilor. Și asta va fi discutată la Consiliul, la reuniunea GAEC din aprilie. Între timp, vom monitoriza de aproape lista prezentată de domnul Martinov pentru a vedea exact ce anume fac și ce nu fac. Belarusul a trimis uh, semnale oarecum uh, confuze. Asta este una dintre concluzii. Una dintre concluziile prezentate de Javier Solana. Conducerea Belarusului, Belarusului înțelege că situația este gravă și ar vrea să se implice într-un parteneriat european. În mijloacele de comunicare a apărut uh, această idee, a menționat-o și domnul Schwarzenberg. Dacă Rusia ar recunoaște dacă Belarusul ar recunoaște Abhazia și Osetia de Sud. Deci, conducătorii din Belarus își dau seama care este situația, își dau seama că vor trebui să facă ceva și în același timp ar dori foarte mult să participe la acest uh, proiect. Asta a fost uh, baza de la care au pornit discuțiile noastre. În ceea ce privește criza financiară mondială și reacția Uniunii Europene la această criză, eu cred că există o anumită confuzie au, foarte, au loc foarte multe reuniuni, foarte multe summituri, proceduri. Și în ceea ce privește pregătirile în cadrul G20 sau UE27, președinția cehă ar încerca să pună la oaltă toate aceste eforturi pentru a le discuta. La această reuniune GAEC nu am încercat să găsim o soluție la criză. Ministrii de finanțe și de economie trebuie să se ocupe de acest lucru. Noi am încercat să stabilim o agendă de lucru. Și după cum am menționat, această agenda a fost aprobată de toată lumea. Este o agendă de care avem nevoie. În ceea ce privește reuniunea de la Berlin, unul din semnalele importante a fost nevoia de a combate protecționismul. De asemenea, ambasadorii și reprezentanții altor grupări internaționale transmit același mesaj. M-am întâlnit cu diferiți reprezentanți. Cu toții cred că protecționismul nu ne va duce nimic bun din potrivă. De asemenea, s-a transmis un alt mesaj. Avem nevoie de mai multă transparență și de mai multă reglementare pentru toți operatorii, pentru toți agenții care operează pe piața financiară. E nevoie și de o transparență a produselor financiare. Toate aceste elemente vor fi discutate când vom pregăti summitul uh, informal. În martie ne vom concentra asupra acestor teme și sperăm că sperăm ca la Consiliul din martie să putem adopta niște concluzii care să devină linii călăuzitoare pentru reuniunea G20. De asemenea, trebuie să arătăm clar că avem nevoie de proiecte unite, comune, avem nevoie de un singur glas. Sunt niște acțiuni pe care nu avem cum să le întreprindem de unii singuri. Doar împreună vom reuși. În ceea ce privește Gaza, din păcate nu am niște cifre exacte în ceea ce privește intențiile Comisiei la conferință și nu avem nici cifre din partea statelor membre. Dar ce în timpul GAEC nu am discutat despre sume individuale. Vom anunța acest lucru la... acest lucru va fi anunțat la conferință. Am discutat uh, dintr-o perspectivă politică pentru înlăturarea obstacolelor. Am menționat, bineînțeles, uh, asistența, sprijinul către autoritatea palestiniană și față de Egipt. Egiptul fiind mediator în acest conflict. Cât despre negocieri, la GAEC nu am abordat dimensiunea transatlantică și posibilitatea de a o invita pe secretara de stat Clinton. Totuși, uh, purtăm discuții informale și, după cum știți, președinția cehă ar dori foarte mult să organizeze o reuniune între președintele Obama și cele 27 de state membre UE în timpul vizitei președintelui Obama în Europa. O astfel de reuniune este interesantă și odată ce vom avea semnale pozitive, vă vom uh, ține la curent. Însă, pe baza surselor și informațiilor de care dispunem în momentul de față, probabilitatea de a avea această reuniune e în creștere. Însă, bineînțeles, va trebui să depunem eforturi în continuare. Acum în ceea ce privește reducerea finanțării proiectului Nabucco de la 250 la 200 de milioane, după cum v am spus, lista de proiecte și finanțarea și metodele de finanțare nu au fost deocamdată încheiate, nu au fost stabilite, nu a existat un consens. Și știți că suma uh, inițială, 3,5 miliarde pentru proiectele energetice de interconectare și suficiență energetică, știți că această sumă totală a fost crescută de la 3,5 la 3,7 miliarde. Și în timpul discuțiilor despre aceste proiecte s-au făcut diferite comentarii. Vom continua să depunem eforturi pentru a avea o listă cât mai echilibrată de proiecte. În ceea ce privește această reducere a finanțării, nu are sprijin politic, a fost doar o parte a negocierilor, negocierile vor continua și deocamdată e greu să știm care va fi rezultatul final. În orice caz, după cum spuneam, negocierile nu se vor opri. Acum, în ceea ce privește studiile de fezabilitate. Aceste proiecte sunt multianuale. Unele s-ar putea încheia anul acesta, altele în anii următori. Nu sunt sigur dacă s-au făcut studii de fezabilitate la toate aceste proiecte. În orice caz, Aceste proiecte au fost discutate de foarte mult timp, anumite țări au intenționat de mult timp să le demareze, nu sunt niște proiecte care au apărut uh, peste noapte. Și ceea ce e mai important este că sunt niște proiecte importante de care avem nevoie pentru a crea o piață internă comună a energiei și pentru a ne crește interconectivitatea și securitatea și siguranța energetică în Europa. Vă mulțumesc, domnule ministru, spune domnul Sarius Volski. Nu văd uh, vreun coleg care să dorească să ia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acoperit uh, atât de multe teme. Ne vom uh, vedea din nou. Vă mulțumesc deci pentru că ați venit aici. Încheiem reuniunea noastră. Vă mulțumesc.